rugați să luați loc. Uh, bună ziua, bună după amiaza, mai bine zis. Să ne repetăm temele. Bună ziua tuturor, deci. ne deschidem uh, ședința comisiei. Trebuie să informez pe colegi că uh, reuniunea de astăzi se transmite în direct, web streamed, deci atenție la ceea ce spuneți aici. Și trebuie să încercați să faceți figură cât mai bună. rog pe colegi să adopte agenda care a fost publicată, astfel încât să putem trece imediat la punctul 2 și anume aprobarea procesului verbal uh, al ședințelor din 20-22 ianuarie. Nu uh, sunt obiecții, dar știți că chestiunea rămâne deschisă până la încheierea uh, reuniunii de astăzi. Deci trecem acum la punctul 3 al ordinei de zi ceea ce mi oferă privilegiul să iurez bun venit domnului Petr Bendel, ministrul transporturilor din Cehia, care în acest moment uh, are uh, președinția Consiliului de Transporturi, cu care vom colabora în acest uh, semestru. După cum se știe, am avut un schimb de vederi uh, util pentru a ne organiza uh, munca pe acest semestru. Nu vreau să mai răpesc alt timp. Uh, ca totdeauna, uh, prima întâlnire cu președinția în curs are cuvântul domnul ministru Bendel pentru a ne da sugestii și vă asigur, domnule președinte, că uh, colegii vor contribui pentru a face cât mai eficace munca noastră. Aveți cuvântul. Hezký dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Bună domnule președinte, domnilor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici, în această după-amiază, în fața Comisiei pentru Transportul și Turism și să prezint uh, uh, prioritățile președinției noastre. În, ca, în țara noastră, transporturile sunt foarte importante și acest lucru se întâmplă din uh, cele mai vechi timpuri, pentru că țara noastră a fost răbătută de uh, rutele comerciale. După uh, căderea comunismului, aceste rute au fost uh, reactivate, ca să spun așa. Din cauza istoriei noastre, um, infrastructura noastră este în pe cale de a fi reconstruită. În ceea ce privește transporturile pentru pasageri în uh, Praga, aș dori să menționez și turismul. Uh, rețeaua noastră este una dintre cele mai dense din uh, lume. Și sper că uh, mă voi alătura Um, președintelui Sarkozy care dorește să mute industria constructoare de mașini din uh, Cehia. Sper să se găsească o altă soluție. Dorim să cooperăm în viitor, astfel încât obiectivele noastre în privința transporturilor să fie realizate. Vom încerca să închidem, să rezolvăm cât mai multe dosare uh, posibil. Prioritățile noastre în cadrul agendei de 18 uh, luni Vorbim despre uh, dezvoltarea de durată a transportului, uh, securitatea modurilor de transport și dezvoltarea trans uh, sistemelor inteligente de transport. Un alt aspect se referă la organizarea timpului de lucru al persoanelor care sunt implicate în transportul rutier modalitățile de transport s-au transformat foarte mult în uh, ultimul timp și există o zonă cenușie între uh, șoferii uh, angajați la companii sau care uh, lucrează pe cont propriu. Consiliul a început să lucreze la o serie de uh, dosare legislative și eu consider că um, împreună vom uh, realiza cât mai multe progrese. Referitor la eurovinietă, este o chestiune destul de complexă. Pe de o parte, există intenția de a introduce principiul poluatorul plătește în ceea ce privește uh, transportul rutier gradual. În al doilea rând, vorbim despre fezabilitatea acestui uh, sistem. Dorim să ne concentrăm asupra uh, internalizării costurilor externe, introducerea unei dimensiuni noi în ceea ce privește uh, chestiunea plății pentru uh, drumuri. Încercăm să găsim cele mai bune soluții în ceea ce privește mediul și dorim să ne vedem acest sistem de taxe, de taxare pentru uh, utilizarea uh, drumurilor, astfel încât mediul să fie luat în considerare. Noi înțelegem că există o serie de principii care sunt uh, în sine corecte, dar trebuie să fim foarte realiști. Eu îmi dau seama cât de complexă este chestiunea și de aceea încercăm să găsim uh, o soluție echilibrată. Această inițiativă importantă, uh, aceste inițiative îi se va acorda foarte mult timp și atenție în cadrul președinției cehe. Președinția cehă consideră că una dintre prioritățile pentru Uniunea Europeană este să dea un răspuns specific nevoilor cetățenilor. De aceea avem două propuneri care merg în acest sens. Pasagerii trebuie să-și cunoască, să cunoască drepturile atunci când folosesc orice modalitate de transport și de aceea avem nevoie de uh, drepturi comune pentru cetățenii europeni s-a discutat despre drepturile pasagerilor în transportul lor aeriene și rutiere, dar dorim să vedem și ce se întâmplă în privința siguranței transporturilor maritime. Există o propunere de regulament pe, referitoare la uh, drepturile pasagerilor în caz de accident pentru transporturile maritime și fluviale. Această propunere se concentrează pe trei aspecte. Uh, persoanele cu mobilitate redusă, um, pierderea bagajelor sau accidentele care duc la um, răniri sau pierderea vieții. Cea de-a doua propunere se referă la drepturile pasagerilor uh, pentru transportul fluvial și maritim și se concentrează asupra persoanelor cu mobilitate redusă obligației de a informa pasagerii în ceea ce privește drepturile acestora și uh, evaluarea plângerilor. În acest caz, de asemenea, în următoarele șase luni, noi vom uh, sperăm să facem progrese, progrese bune. În ceea ce privește transportul maritim, am uh, pregătit uh, o serie de propuneri. E adevărat că pentru Cehia nu avem experiența amplă a transporturilor maritime, de aceea dorim să cooperăm cu celelalte țări. Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește obiectivele strategice, în ceea ce privește transportul maritim pentru până în 2018, o comunicare care se referă la principalele elemente ale transportului maritim și stabilește obiectivele europene pentru a integra politicile privind transportul maritim în politicile europene. În ceea ce privește transporturile europene fără bariere, reprezintă o prioritate a uh, președinției cehe. O altă prioritate uh, se referă la aviație. Așa cum știți, la începutul iulie anul trecut, Comisia a prezentat un pachet de măsuri diferite referitoare la um, cerul unic european. Mm, se dorește îmbunătățirea um, acestei legislații în privința modernizării traficului aerian și îmbunătățirii efic- eficienței uh, transporturilor aeriene. Tra- uh, Sistemul European pentru gestionarea traficului aerian, SESAR, și de asemenea pentru crearea unor noi tehnologii care sunt importante pentru viitorul regim al zborurilor. Știm cu toții că aceste propuneri sunt legate de capacitatea și de structura sistemului, sunt elemente foarte importante și sperăm că în viitoare vom putea să evităm fragmentarea controlului traficului și vom putea folosi întreaga capacitate a sistemului. Acest lucru, de asemenea, va îmbunătăți nivelul de siguranță și va reduce emisiile de CO2. Președinția cehă dorește să, urmărea, să meargă pe urmele președinției franceze, la ultima ședință a Consiliului am um, reușit să ajungem la un acord general în ceea ce privește reglementarea cerului unic european și um, noi, noului regulament privitor la EASA. Am dorit să, găsi, să ajungem la un acord în primă lectură în acest sens. Am uh, deja am început să discutăm cu domnul Marian Jean Marinescu și am ajuns cu toții la un acord că trebuie să ajungem la un acord încă din prima lectură înainte de încheierea uh, mandatului acestei camere. În ceea ce privește uh, chestiunile orizontale, s-a prezentat o propunere de schimbare a uh, Um, programului Marco Polo, ca al celui al doilea program Marco Polo, care ar trebui să uh, îmbunătățească caracteristicile privitoare la mediu ale transporturilor. Suntem de acord cu Comisia și cu Parlamentul că în ceea ce privește trecerea la alte tipuri de uh, transporturi, Marco Polo nu răspunde întru totul cerințelor. Uh, prin urmare, noi avem un program care include finanțarea de circa 450 de milioane de euro, din care s-au uh, folosit doar 73%, de aceea uh, dorim să vedem propuneri din partea Comisiei de modificare a acestui uh, program pentru a include stimulente financiare, mai ales pentru micile întreprinderi. Considerăm că aceste elemente sunt foarte importante și dorim să ne concentrăm asupra lor în timpul președinției noastre. Pentru a, facilita negocierile și pentru a stabili contacte cu raportorul Stockman, în ceea ce privește rețelele de transport transeuropene, în contextul crizei economice devine din ce în ce mai important să investim în infrastructura de transport, printre altele să stimulăm crearea de locuri de muncă și creșterea economică parte din statele uh, Uniunii Europene au astfel de inițiative la nivel național, dar ar trebui să găsim astfel de inițiative la nivel european pentru a asigura o bună calitate a transportului, sistemului de transport european, pentru a oferi locuri de muncă și pentru a, uh, ajuta uh, crearea de poduri, de legături între diversele regiuni. Acesta este cel mai recent plan al nostru și din decembrie 2008, Comisia a început să prezinte o serie de proiecte, de propuneri de proiecte, uh, de până la 500 de milioane de euro. Există și Carta Verde a Comisiei în ceea ce privește uh, viitorul rețelelor europene de transport, pe care le vedem ca o uh, prioritate, pentru că acest lucru afectează, influențează economiile europene. În ceea ce privește rețelele de transport, uh, dorim să vedem uh, și concluziile Consiliului. Avem două obiective principale. Pe de o parte, să finalizăm decizia privitoare la pachetul de legislație privind transporturile rutiere și, în al doilea rând, noua directivă privind Eurovinieta pentru uh, pachetul de legislație pentru uh, transportul rutier. Sper că vom găsi uh, destulă flexibilitate pentru a ajunge la un acord cât mai curând posibil. În acest document noi încercăm să îmbunătățim condițiile existente pentru uh, întreprinderi, pentru a uh, reduce la minim povara administrativă și pentru a îmbunătăți competitivitatea și pentru a Um, permite operatorilor să um, respecte toate cerințele legate de um, mediu și siguranță. Este foarte importantă deschiderea piețelor și doresc să vă uh, cer să uh, găsiți o soluție ideală în contextul uh, situației diferite din punct de vedere economic a operatorilor din statele membre. Este important să găsim un compromis și, pentru a facilita această procedură, uh, dorim să contactăm, să păstrăm contactul cu cei doi raportori. Înainte de a ajunge la concluzii, aș dori să vorbesc și despre planurile de viitor. Aș dori să mulțumesc să vă mulțumesc pentru uh, răbdarea dumneavoastră. Uh, știm că nu vom avea la dispoziție șase luni pentru cooperarea cu dumneavoastră, dar acest lucru înseamnă că Parlamentul European și Consiliul trebuie împreună să stabilească prioritățile și să decidă care sunt cele mai importante, ce uh, trebuie rezolvat înainte de terminarea mandatului Parlamentului. Trebuie să cooperăm cât de mult posibil și cât mai eficient posibil. Vă asigur că nu o să uh, nu o să ne pierdem pe drum și o să ne concentrăm asupra, or, um, asupra obiectivelor pentru a ajunge la soluții cât mai um, uh, rapid. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și sper să, ne, uh, să colaborăm cât mai mult în viitor. Grazie, grazie, signor ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Uh, ne aflăm aici pentru a recepta uh, aceste invitații ale dumneavoastră, deci să stabilim împreună o agendă eficace pentru acest sfârșit de legislatură, uh, lucru care vă interesează probabil și pe dumneavoastră ca și pe noi, să fim cât mai eficace cu putință și să verificăm uh, Uh, dorința noastră de a găsi uh, soluții eficace, funcționale, care să răspundă cât mai bine intereselor pe care le reprezentăm. Deschid discuția cu un prim tur de intervenții uh, conducătorii de grup, domnul Zembovski. Mulțumesc! Mulțumesc pentru excelenta prezentare, domnule ministru, și toate urările noastre de succes. În privința uh, cooperării noastre, uh, raporturile sunt excelente excelente, uh, mașinile cehești sunt excelente din punct de vedere tehnologic și tehnic și dacă Uh, veți conduce Consiliul așa cum construiți automobile, veți avea cu siguranță mare succes. Sunt de acord cu dumneavoastră în privința necesității de a ne concentra asupra lucrurilor care ne rămân de făcut. În special două lucruri uh, la care ținem și pe care am dorit să le vedem concretizate. Uh, pachetul groș. Sunt negocieri în curs și e important ca în acest uh, sector să se sublinieze aspectul privitor la siguranță pentru operatori și pentru consumatori. Pentru noi uh, are o importanță deosebită așa numita regulă a uh, celor 12 zile. Știți cât de important este Uh, transporturi pentru toată economia Uniunii și raportul domnului Marinescu uh, privitor la cerul uh, unic european. Dacă am pierde acest, acest prilej, ar fi un lucru tragic, pentru că ar însemna că am pierdut un întreg an de zile. Din motive ambientale și de cost, trebuie să realizăm cer unic european sigur nu uh, sunt suficiente propunerile de amendamente, e nevoie și de propuneri care să privească Agenția pentru Siguranța Transporturilor Aeriene. Mai sunt și alte probleme citate în uh, raportul Duchamp uh, privitor la transportul feroviar și care și el trebuie dus la bun sfârșit. Acestea ar fi prioritățile noastre nu este uh, însă prioritară chestiunea eurovinietelor, din două motive. Uh, da, trebuie să deschidem o dezbatere politică. Două motive. Să vedem care este situația uh, sectorului de expedieri de mărfuri în Europa. Și vom vedea că întreprinderile Uh, își reduc schema uh, de personal, se află în dificultate și, prin urmare, va trebui să reflectăm la ceea ce ne rămâne de uh, făcut. E inutil să reducem timpul excesiv pentru că punerea în practică acestei reforme e prevăzută peste câțiva ani și este inutil să ne grăbim acum e un element esențial pentru economie și dacă luăm acum hotărâri greșite, vom crea noi dificultăți. Liberalii și socialiști știi se tem că costurile provocate de blocajele de circulație sunt excesive. E vorba de infrastructuri care lipsesc sau care sunt în curs de realizare. Uh, și din lipsa de infrastructuri sunt penalizați cei care expediază mărfuri uh, și uh, trebuie să recunoaștem că s-au comis unele erori. Vom mai discuta despre asta și Consiliul trebuie, după mine, să mai reflecteze. Din motive ecologice, nu cred că este urgent să tratăm acest dosar, dat fiind că intrarea în vigoare a măsurilor e prevăzută pentru câțiva ani uh, și trebuie să discutăm cu calm, e inutil să ne grăbim, mai ales în, uh, ținând seama de situația dificilă actuală a acestui sector. Trebuie să luăm hotărârile potrivite. Și un ultim comentariu, trebuie să abordăm chestiunea drepturilor pasagerilor. Orice uh, lucru întreprindem, trebuie să ținem seama de ambele uh, Uh, părți. Uh, fără să exagerăm, trebuie să ținem seama de interesele uh, tuturor formelor de transport, de pildă feriboturi și așa mai departe. Raportul Albertini este excelent, la fel și alți colegi socialiști au pregătit materiale. Poziția noastră trebuie să fie echilibrată. Vom lua o decizie la timpul potrivit după o dezbatere adecvată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc președintelui în oficiu pentru prezentare și aceasta pentru că primul rând, a reușit să uh, identifice poziția lui Jarzembowski. Interesant când vorbim despre cel unic uh, european. Avem nevoie, citez, pentru binele mediului. Dar când ajungem la eurovinietă, nu, de asta nu avem nevoie. Cei mai mari uh, poluatori sunt uh, camioanele, deci apar niște inconsecvențe. Dar, domnule președinte, este prima oară când sunteți aici, probabil. Mulți știu, îi cunoaștem, îl cunoaștem bine pe uh, domnul Zembovski, așa că nu comentez mult aici acum. În prezentarea dumneavoastră nu sunt lucruri cu care să nu fiu de acord, dar poate că sunt prea multe. Este ca o lista mea de cumpărături, multe subiecte, toate pe care aș dori să le ating. Vă urez uh, succes, să reușiți, domnule președinte. Dar uh, mi se pare uh, că este prea mult să sperăm că va fi o președinție de care să ne amintim, care reușește mult, monumental. În ceea ce privește uh, chestiunile cerului unic și Eurovinieta, mă bucur, și uh, drepturile pasagerului. Ați fost puțin uh, cam cinic cu drepturile uh, pasagerilor. Ați zis că avem cadrul legal, dar în uh, trecut am văzut că liniile aeriene au găsit mai multe motive să se opună uh, plății compensațiilor către pasageri. Deci dacă subliniem acest lucru la, uh, în cazul acesta și legea nu trebuie să-i scutească pe operatori să-și pună în aplicare uh, obligațiile și să fie foarte clară această punere în aplicare. Apoi, în ceea ce spuneți, a doua fază a acordului, cu toții suntem de acord, dar problema nu e asta, ci ce se întâmplă dincolo de Atlantic. Sunt și acolo toți de acord? Dosarul durează de ani de zile. Problema nu este aici, pe partea aceasta Atlanticului, ci dincolo peste Atlantic. Și nu știu ce ar putea să facă președinția cehă să se asigure că și americanii se deschid în negocieri. Vorbeați de siguranța rutieră și planul de acțiune pe mobilitate urmană. De fiecare dată, sigur că de ani de zile suntem pentru Uh, siguranța rutieră. Dar cine a făcut progrese? Statele membre au făcut. Uh, Consiliul a blocat pentru că nu a fost dispus să uh, împuternicească mai mult. Deci iar auzim despre siguranța rutieră, dar ceea ce propun eu serios și acest lucru să aibă loc și în alte dosare, de exemplu, în rețeaua de transport mărfuri european. Înainte să ne spuneți ceea ce să faceți, să discutați cu noi. Cu noi va fi cel mai ușor. Cel mai greu este să discutați cu celelalte guverne. Planul de acțiune pe mobilitate urbană Comisia ne-a, ne promis uh, un asemenea plan, dar n-au reușit. Uh, drepturile de inițiativă s-au menționat foarte bine. Să vedem cum își pun în aplicare aceste drepturi de inițiativă pe mobilitatea urbană. Poate că împreună am putea să uh, acționăm, uh, oarecum să-i presăm și să-i încurajăm în sensul unui asemenea plan a spus că avem nevoie de cooperare cât se poate de mult în timpul scurt de care dispunem. Noi, socialiștii, suntem dispuși să lucrăm și raportorul și raportorul din umbră și eu să reușiți acest lucru. Să reușim. Dar problema este că suntem pregătiți dar oare și restul membrilor Consiliului sunt dispuși să lucreze cu dumneavoastră? Mulțumim, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule președinte, pentru că ați ilustrat o serie întreagă de probleme care sunt pe tapet și să sperăm că le vom putea duce la bun sfârșit Uh, o bună parte din aceste tematici. Ar fi pentru noi un mare succes, dat fiind că timpul pe care îl avem la dispoziție este relativ limitat, dat fiind că se apropie alegerile europene. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru ceea ce ați spus uh, la început în privința protecționismului pe piața europeană. Ați dat exemplul sectorului producției de automobile, dar putem să aplicăm la întregul sector al transporturilor acel lucru și trebuie să fim atenți pentru că piața internă este una din garanțiile economiei europene ca să poată funcționa la nivel european. Sunt subevaluate avantajele acestei situații pentru transport. Repet ceea ce spunea colegul Iazembovski în privința uh, regulii celor 12 uh, zile pe care a pus-o pe tapet Parlamentul în contextul uh, pachetului Groșticău și uh, cabotajul. Uh, nu, aici există un racord cu majoritatea care a considerat prea restrictiv această chestiune ar fi cazul la Consiliu să revină asupra chestiunii pentru că riscăm să limităm excesiv posibilitățile de transport. Pe urmă, accesul la profesie pentru că sunt prea multe abuzuri în ceea ce privește, de pildă, poșta și raportul TICău ar putea constitui un instrument pentru rezolvarea acestei situații. Referindu-ne la piața internă, trebuie să evităm să facem o confuzie, trebuie să garantăm un anumit acces la această această profesie și să uh, se garanteze în proporție justă pentru ca piața internă să poată uh, funcționa bine. Uh, Eurovinieta. Aș dori să știu. Noi votăm mâine. Votăm raportul El Cadraui. Sunt multe amendamente, grupurile au discutat, Uh, au poziții diverse. Aș dori să știu de la dumneavoastră, să aflu de la dumneavoastră la unde au ajuns pozițiile în Consiliu. Vorbim uh, mult despre asta, dar aș dori să știu de la domnul președinte care este efectiv situația în Consiliu. În privința transportului rutier, în următorii 20 de ani, uh, va avea loc o îmbunătățire a transportului rutier în sine, dar trebuie să ne gândim și la spațiul maritim fără frontiere. Și aici trebuie să facem progrese pentru că sunt prea multe întârzieri, prea multe limitări în privința transportului maritim și trebuie eliminate cât mai repede. Este o problemă grea, după mine, între uh, sectorul vămi și sectorul transportului. Cum stau lucrurile în Consiliu. Ați vorbit prea puțin despre căile ferate trebuie să ne gândim că și uh, căile ferate trebuie să-și aducă o contribuție la transporturi. Există multe proiecte privitoare la căile ferate, deschiderea pieței a oferit instrumente, cadru juridic pentru a se uh, crea un sistem feroviar european și aș dori să știu ce uh, intenționează să facă președinția dumneavoastră Consiliul pentru ca lucrurile să avanseze statele membre sunt destul de reticente față de deciziile luate la nivel european, care sunt greu de pus în practică. E nevoie totuși de căi ferate pentru că trebuie să-și asigure o cotă din transport. Și reiau ceea ce spunea Brian uh, privitor la transportul rutier, privitor la drepturile pasagerilor, uh, am procedat în mod destul de prudent. Uh, atenție însă, uh, nu trebuie să repetăm erorile făcute în trecut în privința aviației. E un element esențial pentru funcționarea pieței interne, trebuie să evităm distorsiunii ale concurenței. Nu sunt uh, admisibile și sper ca în timpul președinției dumneavoastră să se poată realiza progrese. De asemenea, sper să se poată colabora bine în, acest, în această legislatură și eventual în următoarea, când dumneavoastră veți fi doar ministru, nu veți mai avea problemele președinte. Domnul Kramer. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare. Sunt uh, sigur că vom coopera foarte bine sunt oricum multe dosare pe masa de lucru. Vă asigurăm verzii de susținerea noastră cu privire la cofinanțarea. Uh, știm că 60% merg la uh, um, rutier și 40% la uh, căi ferate. Știm că Ceea ce să dorim este să crească cofinanțarea, dar a fost uh, blocat acest proces. Credeți că prin cofinanțare am putea să ajungem să dăm un impuls politicii de transport. În ceea ce privește Eurovinieta, am, am auzit diverse argumente. Este vorba, de fapt, toate uh, privilegiile care există de ani de zile și care ar trebui desfințate. Pentru că acest lucru uh, se leagă și de uh, anumite taxe, taxe plătite și foarte mari. Slovacia, de exemplu, percepe taxele cele mai mari, dar în Germania nu există de aceea, uneori, uh, se ajunge deplasarea transporturilor nu către căile ferate, ci către rutier. Iată, aceasta ar fi sarcina noastră. Poate că în câteva săptămâni veți înțelege acest lucru, domnule Iarzembovski. Dreptul pasagerilor, călătorilor. Mă interesează, într-adevăr, există Există și drepturi uh, în cazuri de întârzieri. 50%, de exemplu, pentru două ore. Deci, vedem că există posibilități de extindere a acestor drepturi pentru pasageri și dorim ca acestea să fie puse în aplicare cât se poate de rapid. Am o întrebare. Sunteți de acord cu Comisia că în ceea ce privește traficul de mărfuri, ar trebui prioritizate anumite sectoare? Noi suntem sceptici. În cadrul comisiei vorbim despre o rețea unică de uh, transport în mărfuri care a uh, fost respinsă. Ideea a fost respinsă. În cadrul comisiei uh, a avut loc un studiu controversat și aș vrea să știu care este părerea noastră în, cu privire la uh, camioanele ecologice, spun unii, alții camioane mari, cu gabarit foarte mare. Am dorit să ne asigurăm că nu permitem trecerea acestor camioane monstru enorme cu gabarit foarte mare prin Europa. Chiar și în cadrul Uniunii Europene nu avem spațiu maritim european. Poate că ar putea fi între Baltica și Marea Nordului, dar nu putem vorbi despre o zonă uh, maritimă europeană. De 20 de ani a căzut uh, comunismul, cortina de fier. sunteți de acord uh, să construim un loc comemorativ pentru căderea cortinei de fier? Vă mulțumesc. Κύριε Υπουργέ, η αναφορά σας ότι η πολιτική σας καριέρα άρχισε με την πτώση του σιδηρού παραπατάσματος, όπως ισχυριστήκατε. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vorbesc despre căderea cortinei de fier. Cu caracterizete... Sigur, nu ne putem folosi de acest lucru pentru a ne ascunde de criza economică și criza financiară. Nu e vorba numai de cele 27 state membre, ci de lumea întreagă. Această criză afectează uh, toate părțile economiei, mai ales sectorul transporturilor. Transporturile Uh, reprezintă o arie strategică pentru toate aceste țări. Este foarte important pentru populația tuturor celor 27 de state membre. Dumneavoastră vorbeați despre importanța de a asigura siguranța transportului. Este o chestiune importantă, într-adevăr. Dar cum putem vorbi despre siguranța transporturilor, uh, transporturilor rutiere, dacă atunci când vedem uh, propunerile referitoare la timpul de lucru, în, uh, șoferii independenți nu trebuie să respecte aceste propuneri, ceea ce înseamnă că pot să lucreze și 18 ore, ceea ce înseamnă un pericol pentru drumurile noastre. Comisia a realizat niște eforturi în acest sens în ultimul timp, dar există niște chestiuni deschise uh, inclusiv în uh, domeniul siguranței transporturilor marine, maritime. Cât despre întârzieri, s-ar putea spune că nu sunt responsabilitatea noastră, dar uh, proprietarii de vase, armatorii, au o uh, responsabilitate comună. Ei nu vor să uh, urmărească să respecte noi, noile reguli privind siguranța și securitatea. Aș dori uh, să subliniez acest aspect. O alta, un alt domeniu strategic foarte important pentru noi este uh, transportul fluvial. Cel mai recent raport din, uh, prezentat Parlamentului European în acest sens a fost prezentat în 1999 de un uh, comitet științific și a fost publicat în 2002. Prin urmare, e vorba de 10 ani uh, în care nu au avut niciun fel de instrumente cu care să uh, lucrăm într-o, într-o zonă foarte importantă, dar în același timp foarte sensibilă. Nu am avut oportunitatea de a urmări aceste chestiuni. Am pus întrebări Consiliului, Comisiei și altor părți uh, responsabile și, în final, ei trebuie să publice acest raport de uh, săptămâni și luni de zile am cerut acest lucru, nu s-a întâmplat nimic, nu am avut nicio decizie concretă. Nu dorim uh, niște uh, concluzii arbitrare. Autoritățile uh, responsabile trebuie să-și asume responsabilitatea în acest domeniu. Există probleme care nu au fost uh, rezolvate, mai ales în privința mediului. Aceste întrebări, domnule ministru, pe care uh, le legăm de mediu, ele trebuie să reprezintă prioritatea numărul 1 și trebuie aduse în cadrul uh, discuției, în cadrul dezbaterii. Trebuie să fim realiști, pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului și există niște limitări în ceea ce privește ce putem să facem noi în următoarele luni, dar trebuie să facem cât mai mult posibil. Vă mulțumesc! Il uh, giro relativo ai uh, am făcut turul coordonatorilor de grup. Dacă domnul ministru uh, dorește, putem să-i acordăm 10 minute circa pentru o primă serie de răspunsuri. Pe urmă urmează intervențiile celorlalți colegi, lăsându-i replica finală domnului ministru. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. în timp ce vă ascultam, mi-am amintit de uh, mandatul meu în Parlamentul uh, și pot să vă spun că mă simt aici ca acasă, deoarece diversitatea opiniilor este atât de evidentă. Nici măcar nu știu de unde să încep. În primul rând, prin uh, a vă mulțumi pentru laudele aduse uh, mașinilor cehești dar să nu uităm că și acolo e vorba de cooperare, așa cum este vorba de cooperare și în domeniul transporturilor feroviare. Noi sprijinim acest tip de cooperare și uh, dorim să uh, cerem producătorilor de mașini să nu părăsească uh, țara noastră. Trecând la întrebările dumneavoastră, a fost uh, greu să uh, găsim un, să ajungem la un compromis în uh, Consiliu. În ceea ce privește cabotajul, Consiliul încearcă de foarte mult timp să găsească o soluție și cred că a avut niște, că a avut niște realizări și că în acest moment așteptăm ceva ajutor și din partea dumneavoastră. Știu că domnul Groș și doamna Țică au fost implicați în um, această dezbatere, am avut um, contacte uh, oficiale și cred că putem spera la un, să ajungem la un compromis. Um, același lucru se aplică și regulii uh, referitoare la cele 12 ore de lucru. Cred că un um, compromis în acest sens este uh, spre binele tuturor și cred că va fi realizabil. În ceea ce privește Eurovinieta, aștept cu nerăbdare să văd um, rezultatele discuțiilor dumneavoastră. Deoarece dumneavoastră trebuie să rezolvați această problemă astăzi și să uh, Uh, decideți asupra uh, acelor amendamente mâine. Pentru Consiliu va fi foarte important să vedem care este poziția dumneavoastră. Sunteți un partener foarte important pentru noi și noi dorim să vedem care sunt rezultatele deliberărilor și dezbaterilor dumneavoastră În acest moment, uh, mingea este în partea dumneavoastră de teren. Asta nu înseamnă că nu ne asumăm, nu ne asumăm responsabilitățile ce ne revin în ceea ce privește rezultatul final al acestui pachet legislativ. Uh, decizia nu este ușoară pentru uh, nici unul dintre membrii Consiliului. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, eu consider că uh, se va ajunge la o concluzie în cadrul Consiliului, dar nu va fi un proces ușor. Știți bine, situația legislativă este destul de complexă în Uniunea Europeană, dar nu dorim să evităm această chestiune. Noi dorim să o rezolvăm în mod eficient. În ceea ce privește cerul unic european, cred că pozițiile noastre uh, se îndreaptă în aceeași direcție. S-au făcut foarte multe eforturi și din partea dumneavoastră și din partea Comisiei și cred că există într-adevăr o șansă de a ajunge la, de a găsi uh, rezolvarea în cadrul acestei uh, președinții de depinde, bineînțeles, de voința politică atât a Consiliului, atât a Parlamentului cât, a, cât și a Comisiei, dar să nu uităm că nu avem în această privință foarte mult timp la dispoziție. N-aș dori să uh, sar peste niciuna dintre intervenții. În ceea ce privește, cred, întrebarea domnului Kramer, referitoare la Uh, chestiunile legate de compensații. Nu mă aflu în această poziție uh, de foarte mult timp pentru a fi uh, în mod complet informat. Și, prin urmare, dacă doriți, aș prefera să vă transmit un răspuns în scris în ceea ce privește discuția transportul feroviare versus uh, transportul rutiere, sigur uh, putem să discutăm uh, secole pentru a găsi o soluție. Eu am fost implicat în mod direct în această dezbatere ca și consilier regional. pentru a uh, face față problemelor legate de aglomerarea uh, șoselelor în regiunea mea. Și dilema dintre transportul feroviar și transportul rutier nu va fi, după părerea mea, rezolvată niciodată întru totul, dar merită să facem o încercare. S-a vorbit și despre criza care ar trebui să ne unească. Îmi place această idee pentru că uh, lasă mai puțin uh, spațiu problemelor politice. Până la urmă suntem, ne aflăm pe același vas, în aceeași barcă și uh, nu mai avem creștere economică de 5-6%, avem probleme cu bugetele publice și trebuie să găsim niște soluții. De aceea, atunci când uh, ne concentrăm pe anumite proiecte, cum ar fi Marco Polo sau altele uh, legate de rețelele europene de transport, uh, proiecte care uh, sunt în valoare de undeva la 500 de uh, milioane de euro, suntem în favoarea acestor proiecte și considerăm că dacă investițiile sunt uh, folosite în mod corect, vor avea un efect pozitiv. Și aștept mâine uh, soluția, rezolvarea uh, problemei eurovinietei. Mulțumesc! Mulțumim! Mai am nouă înscrieri la cuvânt, cam două minute de persoană, ca să punem uh, întrebări uh, și v-aș ruga pe tot. Are cuvântul domnul Marinescu. Președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați acestor două rapoarte care, pe care Parlamentul le consideră foarte importante. Vă mulțumesc și pentru intenția de a termina aceste rapoarte în primă citire. Vă amintesc că noi am amânat votul în Parlament tocmai pentru că v-ați uh, exprimat uh, uh, dorința de a avea mai mult timp pentru a ajunge la un acord în primă citire. Este adevărat că am început discuțiile împreună cu colegii mei raportorii din, din umbră, cu reprezentanta dumneavoastră, cu Consiliul și cu Comisia. Aș vrea să vă spun însă două lucruri. Primul, acest pachet trebuie să rămână uh, un pachet, adică cele două rapoarte trebuie aprobate împreună. În niciun caz nu vrem ca raportul despre EASA să fie amânat, ci vrem să fie votat uh, tot uh, acum. Iar al doilea lucru, diferențele între noi și Consiliu, între Parlament și Consiliu, din păcate se referă la următoarele lucruri. În ceea ce privește cerul unic european, Parlamentul dorește ca acest lucru să se întâmple cât mai repede și în condiții de, de maximă securitate. Din păcate, unele amendamente pe care Consiliul le-a promovat arată dorința statelor membre de a rămâne încă cât mai mult separat și de a păstra vechile uh, privilegii. Iar în ceea ce privește Agenția de Securitate, noi dorim ca, acea, ca agenția să se implice foarte mult în, cea, în verificarea, bineînțeles în extinderea atribuțiilor, dar în verificarea uh, activității în statele membre. Statele membre, din păcate, încearcă să, să ia cât mai mult din drepturile pe care agenția uh, le are și să-și mențină controlul cât mai mult. Așa că rugămintea mea și cred că și a colegilor mei ar fi ca dumneavoastră să insistați și să prezentați în fața Consiliului faptul că ceea ce uh, se vrea în aceste rapoarte este pentru securitatea sistemului de zbor, bineînțeles pentru eficiență, uh, nu numai pentru uh, schimbări climatice, cred, și pentru a ajunge noi mai repede și mai bine la, de la, la destinația pe care o avem. Așa că și statele membre ar trebui să se gândească la același lucru, la securitatea activității aviatice și la realizarea cerului uh, unic european cât mai repede. Mulțumesc! V-am lăsat să vorbiți puțin mai mult pentru că sunteți uh, raportor pentru probleme de importanță centrală. Pe ceilalți aș ruga să se încadreze în două minute. Herr Minister, ich darf gleich bei, bei... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să preiau în același sens cu domnul Marinescu. Am avut o dezbatere foarte interesantă. Dacă este un pachet, trebuie să facem uh, rapid tot ce e de făcut. Este un pachet important, dar dacă este adevărat că Consiliul va contesta o parte din acest pachet, atunci nu există extinderea competențelor. Deci, cu alte cuvinte, nu se va întâmpla nimic. Și trebuie să spun că, cel puțin personal, nu putem urma uh, această cale dacă nu extindem competențele iasa. Dacă statele membre nu doresc acest lucru, Poate că unele state membre e de înțeles că nu sunt dispuse și se înțelege acest lucru să predea competențe EASA, dar dacă dorim să armonizăm standardele de siguranță în Europa, în acest caz trebuie într-adevăr să ajungem la un acord care să fie și logic și, și consistent. Cu privire eurovinietei, am vorbit uh, despre chestiunile legate de uh, noxe, de uh, ambuteiaj și toate celelalte menționate domnul Iarzembovski. Dar eu am o întrebare clară. Care este diferența între statele membre care vor și care nu vor? Care sunt statele membre favorabile și cele împotriva? Unde este delimitarea? Mai am o uh, întrebare și din partea colegului Kramer. Cred că am ajuns la o concluzie bună în Parlament și totuși nu înțeleg de ce în Consiliu nu avansează lucrurile pe acest subiect cu privire la marile camioane. Custașă. A două minute de curiozitate. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, Herr Verkehrsminister Bendel, Sie haben gesagt, dass Sie aus Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Domnule ministru, dumneavoastră veniți dintre, din una dintre cele 10 regiuni cu trafic cel mai intens din Europa și spuneți că doriți să uh, Um, rezolvat problemele acolo, dar dacă e să luăm în mod serios uh, agenda de la Lisabona, uh, transport, creșterea trans, volumului de transport nu ar trebui legată de creșterea economică. Este o direcție diferită. Avem un volum foarte mare de uh, transporturi care nu sunt necesare uh, și vedem și am văzut în ultimii ani o creștere a volumului transportului mai mare decât creșterea economică. Eu aș considera că uh, siguranța transportului este foarte importantă. Una dintre recomandări uh, se referea la, au, la autostrăzile din nordul Italiei și la depășirea, interzicerea depășirii vehiculelor de uh, gabarit mare. aceasta ar fi o măsură um, utilă pentru a asigura um, siguranța uh, drumurilor. În ceea ce privește transporturile feroviare, trebuie să luăm măsuri pentru a asigura să ne asigurăm că vechile vagoane și locomotive uh, sunt înlocuite, sunt modernizate. Uh, pentru că în anumite țări, inclusiv în Germania, în Italia, vedem uh, trenuri foarte, foarte vechi. Trebuie să modernizăm sistemul de căi ferate dacă dorim să uh, vedem o îmbunătățire, o, un transfer al, uh, de la un mijloc de transport la altul. am dori să vedem uh, rezolvarea acestor probleme acum după 10 ani. Mulțumesc. Děkuji za slovo, pane předsedo. Uh, já bych chtěl nejprve protestovat proti... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește Eurovinieta, aș dori să protestez. Nu este domnul Jemboschi nu are uh, probleme cu asta. Costul introducerii uh, eurovinietelor este, mm, dincolo de orice îndoială, e un cost uh, dificil de suportat, dar sunt uh, beneficii uh, în ceea ce privește reducerea de bioxid de carbon, uh, și Comisia a prezentat, executivul deci a prezentat aici o schiță de regulament pentru îmbunătățirea competitivității transportului pe calea ferată, transportul de mărfuri. Există încă multe chestiuni problematice care se leagă de aceste probleme. De aceea o serie de state membre au respins propunerea. Vă întreb, dumneavoastră intenționați să prezentați o inițiativă politică în timpul președinției cehe pentru a se ajunge la un compromis? Lăsăm întrebarea sus, în suspensie, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu simpatie personală prezentarea dumneavoastră pentru că ne vom ocupa în curând de aceste probleme împreună. În privința crizei transportului rutier, probleme transportatorilor, în acest context, dumneavoastră ca președinte al Consiliului. Doriți să vă ocupați și de liniile aeriene, pentru că și aici ne așteptăm la o criză și sunt și riscuri de incidente, s-a mai vorbit despre asta. Apoi veți rămâne fără sprijinul Parlamentului în această privință. Sunteți dispus să vă asumați uh, răspunderea? Pe urmă, Coridorul Central European care ar trebui să unească cele două țări ale noastre, Polonia și Republica Cehă, și uh, pe urmă și Suedia cu sudul Europei. În acest context, dumneavoastră susțineți aceste idei și, în fine, în privința cheltuielilor pentru infrastructură, care sunt o soluție parțială a crizei, mai ales într-un moment când uh, guvernul țării mele dorește să reducă cheltuielile în infrastructură. Mulțumesc, domnul Fure. Doamna Fure. Domnule ministru, uh, aș dori să mă refer la securitatea rutieră. Suntem în 2009 și obiectivul fixat pentru 2010 este să reducem la jumătate numărul morților pe șoselele din Europa. Și vă pun întrebarea, cum uh, uh, intenționați să atingeți acest obiectiv sau să vă apropiați de el cât mai mult? Mai precis, care este strategia dumneavoastră pentru a se ajunge la un acord în privința textului votat? în decembrie anul uh, trecut legislația privitoare la securitatea rutieră, siguranței rutiere, fiindcă știm că în Consiliul de Ministri au fost probleme legate de acest text și profit de prilej pentru a vă interpela pe această temă. Mulțumesc! un problema de, Mulțumesc. Aș dori să cer scuze că am ajuns mai târziu, dar avionul a avut întârziere. Aș dori să spun uh, domnului ministru că nu suntem cu toții de acord în ceea ce privește Eurovinieta, dar, așa cum spuneați, Europa este un loc al diversității și trebuie să rezolvăm o serie de probleme din propunerea Comisiei. Suntem recunoscători în ceea ce privește eforturile care s-au făcut pentru a ajunge la niște soluții reale. În ceea ce privește aglomerarea, aș dori să-l întreb pe domnul ministru dacă considerați că soluția uh, spre care ne îndreptăm este uh, una care va acoperi uh, îndoielile juridice. În ceea ce privește cerul unic european venind din Spania, aș dori să spun că aceasta este o problemă în Consiliu, în ceea ce privește clauzele pe care am dorit să le introducem pentru uh, siguranța aeriană în, prin raportul domnului Costa. Nu știu ce s-a întâmplat uh, cu secretariatul Consiliului. S-ar părea că uh, au existat niște probleme acolo. Nu vreau să intru într-o dezbatere de acest gen. Am avut niște clauze care se referau la situația Gibraltarului. Uh, Parlamentul a inclus aceste clauze în textul său și am dorit să întreb dacă uh, veți prelua textul nostru sau cel al Consiliului. În ceea ce privește siguranța uh, rutieră, aș dori să știu ce se va hotărâ în acest sens, ce se va hotărâ cu acest dosar, pentru că poziția uh, președinției cehe este oarecum dezamăgitoare. Um, ne referim la um, programul până în 2011, fără o evaluare um, celelalte state uh, doreau ca până în 2010 să se reducă la jumătate numărul morților de pe uh, drumurile europene. cât despre um, directiva referitoare la amenziile transfrontaliere, aceasta este deja pusă în discuție. În Consiliu, până acum, din câte am auzit noi, um, discuția va intra sub al treilea pilon, acest lucru nu va funcționa. Uh, și ă, dacă tratatul va fi ratificat, întreaga chestiune se va ă, schimba. Și poate ar fi bine, ă, lăsând o parte problemele, aș dori să vă încurajez să nu renunțați și să susțineți poziția Parlamentului. Mulțumesc. Groș. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc președinției pentru eforturile făcute. Cred că există dorința de a ajunge la un compromis, ceea ce este important și e un aspect care depinde de ambele părți. Vom uh, vedea în mod clar ce se va întâmpla atunci când vom uh, lucra la pachetul legislativ privind transporturile rutiere. Așa cum spuneam, regula celor 12 ore este foarte importantă pentru noi Uh, au fost efectuate o serie de studii și noi nu credem că acest uh, aspect are de a face cu siguranța rutieră. Nu credem că uh, această regulă are un impact uriaș asupra siguranței uh, rutiere. În ceea ce privește uh, cabotajul, uh, Există o, aici posibilitatea de a limita uh, piața. Și aș dori să mă refer la cele spuse înainte de ceilalți colegi. Regatul Unit dorește o mai mare reglementare, iar dumneavoastră cereți o serie de limitări și Uh, îmi dau seama că aceasta este opinia Consiliului, că dumneavoastră personal poate aveți o altă opinie, dar când vorbim despre viitor, nu putem să impunem niște limitări pieței acum și să uităm cu totul că mai vine și viitorul. Noi am uh, uh preluat această idee a uh, ajutoarelor uh, ficționale, știm că aceste companii au fost create în țări unde au uh, avantaje care distorsionează piața. Pe de altă parte, dumneavoastră nu vă uh, uh, nu luați măsuri împotriva companiilor care distorsionează piața. Uh, Aici e o lipsă de coerență. Ce aș dori să sugerez este ca o parte importantă a, deci, a, a dezbaterii în general să acopere acest a, uh, sector. Că, a, uh, căutăm o, așa un fel de teorie care să protejeze acum piața, dar să meargă către o deschidere totală în viitor. Poate vă întrebați câte uh, vehicule de mare tonaj uh, pot fi folosite de o anumită uh, companie. Acest lucru trebuie și el luat în seamă dacă vrem coerență legislativă. Trecând mai departe, uh, o chestiune legată de infrastructură pentru fiecare țară uh, E vorba de principiul subsidiarității care se aplică aici. Cred că vom avea în curând o decizie a Parlamentului în acest sens. Stockman. Cuvântul domnul Stockman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, Aș dori să abordez alte două chestiuni pe care le-aș cita și dumneavoastră. Spuneați că în timpul crizei e nevoie de dovadă de coeziune, să se lucreze pe teme specifice. Nu am nimic de obiectat aici. Criza are efecte însă și pe planul normativ și vă semnalez două elemente. Proiectul Marco Polo ar trebui să ne ocupăm de această problemă, mai ales sub aspectul finanțărilor. se înjumătățesc uh, posibilitățile de acces, se dublează fluxurile. Uh, deci, dincolo de detalii, dacă vom putea discuta despre Marco Polo, trebuie să o facem pe baza unei analize detaliate. În timpul crizei, situația este aceasta. O scădere uh, a transporturilor de mărfuri uh, rutiere, o reducere a prețurilor care ajung la minime istorice și Uh, proiecte de transfer uh, de la o modalitate la alta de transport uh, în care se ține seama mai mult de aspectele politice decât de cele financiare. Trebuie oare amânate aceste proiecte pentru a evita ca ele să dispară cu totul, pentru că interesul transferului transporturilor de la o modalitate la alta este uh, de importanță primară. Apoi, reglementarea sloturilor. Nu uh, uh, e vorba de principiul use it or lose it. Ar fi un lucru rău dacă avioanele, atinse și ele de criză, ar fi utilizate numai pentru a ocupa niște sloturi. care, conform unei comunicări a Comisiei, ar avea și o valoare fiscală. Riscăm în felul acesta să o luăm pe un drum greșit. O problemă care trebuie discutată și cu Comisia, cu executivul. Trebuie, după mine, suspendat principiul use it or lose it ce efecte va avea criza asupra programelor de finanțare și asupra Uh, măsurilor legislative. Uh, acestea fiind spuse, vă urez uh, succes. Mi se pare că proiectul dumneavoastră este ambițios și la în preajma alegerilor ies la iveală teme de mare importanță, siguranță, rambursări, toate sunt probleme care vor trebui tratate în manieră accelerată. Avem o situație care nu e deloc satisfăcătoare și uh, acest lucru vă interesează și pe dumneavoastră. Din păcate, nu avem totdeauna timpul să ne pregătim foarte bine pe aceste tematici, dar să vedem dacă reușim să reorientăm puțin dezbaterea. Vă mulțumesc. Am încheiat, deci, lista de intervenții. Uh, am acordat uh, cu siguranță uh, domnului președinte ocazia să atingă probleme și să fie atins pe o varietate de teme. Există contradicții, sigur, între noi, în sensul că noi am cerut să își concentreze activitatea pe anumite puncte, după care am, uh, am uh, desfășurat uh, un ansamblu de solicitări încât va fi foarte greu să răspundă la toate și îi, ce, îi cedesc cuvântul convins că va face cât poate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. O să încerc să răspund la cât se poate de multe dintre întrebările puse de dumneavoastră. Dacă nu voi reuși acum, promit că vă voi răspunde mai târziu. Uneori uh, voi avea probleme cu nume. Domnule Marinescu, încep cu dumneavoastră. Ați menționat nevoia discutării cerului unic european și al EASA. Da, într-adevăr, avem nevoie de timp să ne întrunim și să am avut nevoie de timp să discutăm aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați acordat timpul de care am avut nevoie să discutăm unele dintre chestiunile interne și am avut timp să le și gândim trebuie să luăm aceste chestiuni. Le-am discutat împreună și cred că în Consiliu s-a ajuns la o poziție comună. Cu privire la întrebarea domnului Leichtfried, îmi cer scuze că nu am pronunțat cum trebuie, în legătură cu camioanele mari. Domnule, domnul Groș a răspuns parțial statele membre trebuie să abordeze și să se ocupe de legislație. Poate că la un moment dat în viitor acest lucru va fi la nivel european parlamentar, să se găsească o soluție europeană, dar deocamdată este vorba de un subiect foarte delicat pentru guverne. Care este diferența între eurovinete? Acest lucru s-a menționat deja. Cea mai mare diferență este aceea a atitudinii țărilor de tranzit față de cele care nu se consideră țări de tranzit și se consideră mai degrabă periferice și găsirea unui punct comun între aceste două tabere. Iată problema cea mai mare a eurovinietei. Coridoarele, apoi coridoarele de căi Pro nás, my plně souhlasíme s tím materiálem. Domnul Costaș, suntem de acord că coridoarele reprezintă o prioritate majoră pentru noi. Pentru noi acest lucru reprezintă o chestiune extrem de importantă pentru mobilitatea oamenilor, mai ales în timp de criză. Avem nevoie de ele, nu doar pentru a lega estul de vest, ci și nordul de sud. Este vorba de conectarea ambelor axe. Cum spuneam și în uh, discursul meu precedent. Domnule Duchon, competitivitatea rețelei de căi ferate. Suntem conștienți de riscurile legate de transporturile pe căi ferate, călători. Și că pot exista și pericole. Sigur că trebuie să ținem cont de călător și să nu punem în pericol în niciun caz uh, securitatea călătorilor. Domnul Liberațchi, în legătură cu taxele. Poate nu am înțeles eu bine. S-au mai pus uh, întrebări în legătură cu siguranța rutieră și ambii s-au referit la regulamentele de siguranță pentru chestiunile transfrontaliere. A existat un conflict de competențe care a trebuit să fie soluționat între zona transporturi, pe de o parte, uh, și uh, justiție și afaceri interne, pe de altă parte. Rezolvarea întâi a problemei suprapunerii autorității și cred că nu am reușit să mergem mai departe. În primul rând, trebuie să vedem în a cărui minister intră această responsabilitate. Este tot mai important să rezolvăm această chestiune. Rețeaua rutieră se dezvoltă permanent, dar apar și probleme transfrontaliere în același timp. Dorim să abordăm chestiunile legate de securitate în cadrul întâlnirii noastre a oficiale a Consiliului, întrunirii Consiliului din aprilie. Domnul Groș menționa regula celor 12 ore. Cred că are dreptate în sensul că va trebui să ajungem la un compromis. O posibilitate era acela al cabotajului față de regula celor 12 ore. Să vedem în care dintre direcții uh, va înclina în final uh, balanța noastră. Apoi, firmele fantomă. Cred că e vorba de o tendință a pieței. Am discutat și în uh, Consiliu. Dorim să evităm problemele. Eu sunt aici uh, pentru a apărea, apăra punctul de vedere al Consiliului, nu a președinției sau a Cehiei, dar trebuie să iau în considerare și uh, opinia majorității Consiliului, indiferent ceea ce, de ceea ce gândește uh, ministrul ceh al transporturilor. Este un privilegiu al președinției să facă acest lucru. Acum, programul Marco Polo. Domnul Stockman a spus că cantitatea de bunuri transportate scade. Există, au existat proiecte inițial foarte promițătoare, nu așteptau o situație de criză care să împiedice dezvoltarea. Acest lucru nu se leagă doar de transport, ci de orice domeniu în care sunt implicate investițiile. Vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat chestiunea sloturilor pentru companiile aeriene. putem să utilizăm acest lucru în decursul discuțiilor de la Consiliu. Sper că am acoperit majoritatea chestiilor. Dacă nu, aș dori oricum... No, ať už v Bruselu, či v České republice, jsem připraven. Rád vás uvidím. Děkuji vám za pozornost i za plínné přijetí. mi pare che possiamo... Mi se pare că ne putem declara satisfăcuți eh, de starea mm, eh, raporturilor pe care le-am stabilit cu președinția cehă. există această contradicție. Noi uh, am dorit să facem cât mai mult și trebuie tot timpul să ne, conce... să ne concentrăm și să repunem în discuție anumite lucruri bătute. Uh, vom încerca să facem uh, acest lucru și în acest semestru președintele poate fi sigur că Parlamentul își va menține standardele care i-au permis uh, până acum să facă lucruri bune în interesul comun. Îl însoțesc pe domnul președinte. Vă rog să continuați și ne reluăm lucrările. Mulțumesc.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 Please may the meeting come to order. We continue our uh, meeting. Uh, we want to ne reluăm lucrările și vom discuta împreună cu uh, distinși reprezentanți din Comitetul STOA, doamna Barsi Pataki. Uh, le dăm cuvântul, uh, știind că vor fi foarte conciși și foarte preciși. Uh, dacă puteți să începeți să vă expuneți punctele de vedere. Doamna Barsi Pataki mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Sarcina mea de astăzi este să vă prezint două chestiuni foarte interesante care au fost discutate în cadrul STOA. În primul rând, programul de navigație și, în al doilea rând, Galileo și, în al doilea rând, transportul aerian. În programul Galileo, conferința a avut loc la 1 septembrie 2006. Lucrările au fost organizate de STOA, de um, Gruparea pentru Evaluare cu domnul profesor Günther Hein din München. Au venit experți foarte importanți care au prezentat uh, utilizările programului Galileo. S-a, a fost foarte clară importanța acestui program, importanța aplicațiilor sale și s-a subliniat faptul că programul Galileo poate merge în aceeași uh, direcție cu de, um, dezvoltarea uh, telefoniei mobile și a internetului. S-a estimat că se pot um, crea 150.000 de slujbe uh, în cadrul Galileo, iar experții experții au considerat că vor fi și mai multe uh, locuri de muncă create în domeniul serviciilor și aplicațiilor legate de programul Galileo. Uh, pentru 2025 piața uh, se, va, se consideră că piața va uh, fi undeva la 20 de miliarde de euro. Consider că acest uh, um, seminar organizat acum uh, doi ani ar trebui să spunem astăzi câteva lucruri importante. În primul rând... Auzi? Ah da. Um, const constelația celor 30 de sateliți este programată pentru a fi realizată la sfârșitul lui 2010, iar acum știm foarte bine că ar trebui sau ar putea fi uh, realizată în 2013. Acest lucru uh, s-a discutat de asemenea în cadrul acestui uh, seminar, problema concesiunilor și modelul PPP. Principalul subiect de negociere a fost uh, divizarea riscurilor și a fost foarte clar că o parte din riscuri vor fi preluate de sectorul privat, um, riscurile legate de design, de uh, costuri excedentare, dar s-au ridicat și probleme legate de Uh, riscul uh, de piață, riscul părților terțe și consider că um, s-a spus că noi, ca instituție europeană, trebuie să schimbăm, uh, să, trebuie să sugerăm schimbarea sistemului de finanțare al programului Galileo. Acest program a fost considerat și este în, considerare, în continuare considerat crucial. Nu numai în legătură cu utilizare, utilizările uh, programului Galileo, ci și în privința mm, uh, cadrului de reglementare. Există foarte multe domenii de aplicare și, uh, pentru acest program care până acum nu au fost reglementate. Uh, de exemplu, uh, faimos, faimoasa reglementare a um, corpurilor publice. De asemenea, ne referim la protecția datelor și uh, viața, respectarea vieții private, care trebuie luate în considerare. O chestiune foarte importantă este cea că tranziția de la o fază la alta, pentru aceasta este necesară o divizare a riscurilor între uh, sectorul public și cel privat. Să nu uităm că ne, uh, ne confruntăm cu aceleași probleme în cadrul ACNOS astăzi și problemele nu au fost rezolvate. Vă pot spune că acest seminar referitor la Galileo a fost foarte interesant, s-au discutat aspecte importante. În al doilea rând, opțiunile uh, alternative pentru transportul uh, rutier și feroviar. S-au discutat foarte multe opțiuni, uh, foarte multe opțiuni au fost dezvoltate în ultimii 10 ani, o serie de uh, tehnologii au început să fie puse în aplicare. Totuși, este imposibil să spunem care tehnologii vor apărea ca fiind cele mai importante în acest sens. Nu am dorit să uh, formulăm, să alcătuim un catalog cu oferte în ceea ce privește opțiunile tehnologice pentru transportul uh, aerian. Una dintre concluziile noastre a fost că și mm, toți experții au ajuns la aceeași concluzie, discuția referitoare la combustibilii alternativi Um, trebuie să ia în considerare trei elemente importante. Înlocuirea în timp a combustibilor fosili, uh, avantajul competitiv și schimbările climatice. Cred că principala concluzie a acestor rapoarte și a acestui studiu este că nu avem șansa de a rezolva această problemă a sectorului rutier, dar trebuie să facem față unor probleme majore legate de sectorul aerian. Situația în acest moment este următoarea. În sectorul aerian, Există reglementări foarte stricte referitoare la siguranță. Prin urmare, nu este ușor să găsim o soluție reală. Tehnologiile alese în acest catalog sunt foarte promițătoare, dar toate au o serie de puncte uh, slabe. Fieca, pentru fiecare tehnologie uh, vor exista uh, probleme, vor exista chestiuni ce trebuie rezolvată. Vă pot oferi foarte multe informații referitoare la aceste două seminarii și dacă aveți întrebări, vă pot răspunde cu mare plăcere. Mulțumesc foarte mult. Uh, dau domn... cuvântul domnului Cadales. Mulțumesc! Pe lângă aceste două rapoarte, pe lângă aceste două rapoarte mai sunt alte două rapoarte STOA pe care le-am uh, elaborat deja cu privire la transporturi. Este vorba, în primul rând, de o anchetă asupra tunelelor și securitatea în tunele și, în al doilea rând, un exercițiu absolut pasionant cu privire la viitorul transporturilor pe, transport, pe scurtă distanță în Europa. Și revin. 1. Securitatea în tunele. Este vorba de un exercițiu strict tehnic. Am avut ocazia să analizăm accidente, incidente pe tunele în Europa din 95 încoace, încoace S-a făcut analiza riscurilor. Deocamdată e vorba de proiectarea, construirea, gestiunea tunelelor în Europa, scopul fiind să emitem recomandări în vederea unui sistem comun de analiză a riscurilor și pentru a avea studii bazate pe opiniile experților. Din păcate, nu avem coleg la acest nivel în Europa, dar în studiu avem o privire generală a diverselor abordări din prezent cu privire la analizele de risc. Uh, deci proiecte, vedem, precise, concrete, se explică modul în care procedăm, consecințele, riscurile la toate nivelele, de la prevenire până de la elaborarea până la construirea, proiectarea, construirea tunelelor. Sigur că tipul de tunele, natura intrinsecă a tunelelor evoluează în timp. Odată cu apariția trenurilor de viteză mare, tunelele trebuie și ele, evident, adaptate. Dar în viitor este nevoie de o analiză de risc la nivel european pentru a avea aceeași abordare peste tot. Acesta era primul dosar. Avem și un al doilea dosar. Exercițiul principal, aș putea spune, este vorba de transportul pe distanță lungă pentru 2050. Am început prin o rundă de discuții cu experți și, în al doilea rând, am dorit să examinăm mai de îndeaproape crearea unui sistem durabil pentru anul 2050 fixându-ne obiective clare. pentru a fi mai puțin dependenți din punct de vedere al consumului de carburanți, în același timp reducând emisiile de bioxid de carbon. Iar 60% este uh, un obiectiv foarte ambițios, în același timp ne diminuând accesul la acest, aceste moduri de transport. Pe scurt, trei posibilități de evoluție posibilă în Europa și în același timp încercăm să vedem care sunt măsurile care trebuie luate pentru a ajunge 1. O Europa puternică, bine organizată, cu investiții maxime în tehnologii de vârf, prin urmare eficiente, iar în al doilea rând o Europa ceva mai puțin eficientă, care ia lucrurile mai pendelete, care discută mai mult, iar a treia posibilitate din nefericire este că, să zicem că totul ia o turnură proastă, cade economia și rămânem să fim dependenți de energii importate din țări terțe. Iată cele trei modele pe care le-am comparat, ne-am fixat obiective și măsuri care pot fi luate. Scenariul uh, cel mai groaznic este ca lucrurile să ia o turnură negativă și nu mai discutăm despre aceasta. Concluzia, în orice caz, era că dacă dorim și ajungem la o Europa puternică care să uh, investească în sensul pe care l-am spus, în cazul acesta avem nevoie de combinarea între serii de elemente. Nu există o soluție miracol. Nu putem să avem altceva decât o uh, combinație de reglementare a prețurilor plus comercializarea energiilor alternative, și chiar dacă aceste tehnologii există, dacă nu există recomandări sau impulsuri europene, poate că nu se va investi. Deci, exercițiul a fost util, cred eu. Nu intru acum în detaliu pentru cei care sunteți interesați. Putem să mai discutăm uh, mai îndelung aceste chestiuni. Fiecare va, își va exprima opinia politică asupra acestei chestiuni, dar este clar că dacă dorim uh, să avem o politică de transport durabilă, trebuie să facem multe în multe domenii. Rămân până aici cu descrierea. Ultima concluzie. Aș dori ca această comisie a transporturilor în, ave- în viitor să fie mai activă. Mai ales în ceea ce privește ofertele STOA. Cred că ar trebui să gestionăm mai bine ceea ce vrem să facem cu STOA. Și, sigur, mai există și alte posibilități uh, în afara a ceea ce ne propune STOA. Să facem alegerile bune pentru următoarea legislatură, pentru că aceste studii durează, sunt serioase și ar fi păcat să fie aruncate în aer. Vă mulțumim mult, domnule El Cadraui. Doamna Tricău. Președinte de ședință, Uh, doresc să menționez faptul că am participat la câteva din um, acțiunile STOA, uh, care au fost chiar uh, organizate pentru sectorul transporturilor. Au realizat niște studii interesante, însă aș face o recomandare ca um, prin STOA, prin intermediul STOA, să se investească mai mult uh, în studii aferente sistemelor inteligente de transport și de asemenea cred că și în ceea ce privește internalizarea costurilor externe uh, s ar putea face mai uh, multe studii studii care ulterior să stea la baza unor recomandări din partea Comisiei Europene. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Cred că uh, dass die Kollegen sich gleich zusammensetzen sollen. Colegii din noul Parlament, începând din septembrie, vor ține seama de acest lucru și vor discuta împreună ce studii să ceară pe viitor de la STOA. Este o posibilitate utilă, importantă, pentru a avea informații de bază pentru deputații am putea poate să prevedem un punct în sensul acesta uh, pentru prima ședință din septembrie a Comisiei de Transporturi. Uh, după ce vor face cunoștință, colegii ar putea să înceapă să reflecteze ce proiecte să lanseze. Vom putea să cerem din nou uh, doamnei uh, Barski Pataki și domnului El Cadraui să ne reprezinte, pentru că au dobândit niște competențe și ar fi păcat să le risipească. Alte cereri de cuvânt? Nu. Mulțumesc reprezentanților noștri de la STOA, uh, doamna Parsipatache și domnul El Cadraui, declară închisă reuniunea ordinară a comisiei. Coordonatorii vor rămâne în sală ceilalți sunt rugați să părăsească sala. O seară bună tuturor!